Uh, so good afternoon, everybody. I'm sorry we're slightly late, but... Um, Bună ziua tuturor. Îmi pare rău că începem mai târziu. Vă rog să luați loc. Vom începe cu agenda din această masă. Primul punct pe ordinea de zi este avizul pentru Comisia ENVI în legătură cu produse medicinale falsificate. Raportorul, doamna Bastos, este aici. Am să-i dau cuvântul, însă înainte de aceasta aș vrea să-i urez la mulți ani, pentru că este ziua dânsei. Așa că vă mulțumim că petreceți această zi alături de noi. Doamna Bastos, după aceea Valios, doamna Valios, raportor din umbră și de asemenea domnul Bușoi, domnul Fox din partea ALDE, cine mai este aici? De la grupul ALDE, doamna Sindegard, Heidi, vei lua cuvântul? Și doamna Rulă, bineînțeles, va vorbi. Și doamna Albini. Așa că vreau să dau cuvântul doamnei Bastos ca să ne prezinte ultima poziție adânsă asupra acestui dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră frumoase și pentru felicitările pe care mi le-ați adresat. Aș vrea să fiu cât mai succintă cu putință pentru a vorbi despre directiva 2001-83, care avea un obiectiv clar, și anume să se ofere continuitate lanțului de medicamente falsificate în ceea ce privește origine, identitate și așa mai departe. Și ținând cont de propunerea Comisiei Europene, atunci când venea vorba de modificarea acestei directive, vroiam să vă vorbesc despre punctele care au fost prezentate și să știu care este părerea dumneavoastră. Un prim punct are de-a face cu ceva esențial pentru noi. Un element esențial pentru care suntem în această comisie și anume problema sănătății publice și interesul consumatorului. În ceea ce privește medicamente care să fie autentice și nu falsificate pentru a nu-și pune în pericol sănătatea. Iată care este principala preocupare care este subliniată în această propunere. Însă, atunci când trebuie să se justifice anumite articole, apare un alt fenomen și anume acest fenomen care este foarte clar, din ce în ce mai extins al medicamentelor falsificate. Știm că modificarea directivei se referă doar la lanțul legal de aprovizionare cu medicamente. Însă, aceste medicamente falsificate au un mijloc de distribuire privilegiat și anume internetul, un lucru care este foarte bine știut de noi toți. De asemenea, știți foarte bine că această directivă nu obstaculizează comerțul pe internet. Însă nu putem lăsa deoparte în raportul nostru faptul că acest mijloc privilegiat utilizat de falsificatori, și anume internetul să rămână deoparte. Iată deci îndoielile care au fost uh, prezentate în cadrul acestei propuneri și în special în ceea ce privește definiția medicamentelor falsificate. Această definiție este foarte importantă pentru noi pentru a putea ști exact despre ce vorbim, pentru ca toate statele membre să știe că atunci când ne referim la conceptul de medicament falsificat, despre ce termen vorbim în cadrul acestei directive. S-a observat de asemenea că anumite medicamente falsificate circulă în anumite state și în altele nu. Știm că definiția este un element esențial și că pentru aceasta e nevoie de un cadru care ne va fi foarte util în continuare. E vorba de termeni care la ora actuală sunt în discuție la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. În proiectul de aviz pe care l-am pregătit, arătăm că ar trebui să definim mai bine acest concept al medicamentelor falsificate, făcând referință în mod explicit la definiția utilizată de OMS. Și să ținem cont și de asemenea de caracteristicile de securitate, pentru că e nevoie de astfel de dispozitive de securitate pentru un fenomen care afectează sănătatea publică. Trebuie să ținem cont de interesul consumatorului final și să realizăm analizele necesare pentru a vedea dacă este vorba despre un produs autentic care nu a fost supus niciunei alterări sau falsificări în cadrul procesului de producție sau de distribuire. Iată de ce dorim să subliniem importanța etichetării a codurilor utilizate și știm că aceste caracteristici de securitate ar trebui să acopere toate medicamentele care pot fi cumpărate fără rețetă medicală și care sunt inovatoare. Știm că propunerea Comisiei nu este atât de extinsă cum am fi dorit noi, pentru că în anumite state membre unde nu e nevoie de uh, rețetă medicală pentru anumite medicamente, se comercializează aceste produse în marile supermarketuri și în marile lanțuri de farmacii. Totuși, dacă ținem cont de problema distribuției și a diferențelor existente între diversele state membre, nu putem exclude problemele care apar în ceea ce privește medicamentele pentru care e nevoie de rețetă medicală. Și există și o altă problemă, aceea a reambalării. Propunerea Comisiei nu interzice acest proces al reambalării, însă, din punctul nostru de vedere, pentru a asigura o adevărată securitate, o adevărată siguranță a operatorilor în paralel, ar trebui ca doar experții să realizeze acest proces de reambalare. Iată de ce ar trebui să ascultăm părerea specialiștilor înainte de toate. Este, vorba despre um, legătura cu baza de date. Se pune întrebarea dacă această bază de date poate conține date uh, cu caracter personal, cine anume administrează respectiva bază de date și apoi în această chestiune legată de medicamentele falsificate, dacă se ia în considerare relevanța temei sau nu. Așadar, în orice caz, spunem că trebuie să existe o uh, autoritate care să administreze această bancă de date pentru a nu se ajunge în situația în care datele sunt folosite în mod abuziv. În plus, suntem de părere că trebuie să se uh, efectueze și inspecții. Aceasta este o chestiune uh, foarte relevantă. Este vorba de supraveghere și uh, de evaluarea situației prin agenții oficiale. Sigur, pot exista și uh, agenții private care să participe la această evaluare, dar această uh, întrebare rămâne deschisă. În orice caz, cei care vor să își exprime opinia în legătură cu această chestiune vor fi ascultați cu atenție de către noi și pentru a încheia, ne referim la chestiunea costurilor. Costurile uh, care apar din cauza aplicării acestei directive, sigur că acestea trebuie să fie proporționale și să nu fie un uh, efort uh, prea mare pentru industria farmaceutică sau pentru consumator, în cazul nostru pentru pacient. Nu trebuie ca pacientul să fie uh, afectat de um, această directivă în sensul restrângerii accesului său la medicamente. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că voi uh, primi și contribuțiile dumneavoastră ca în cel mai scurt timp să putem uh, veni cu un document cu o luare de opinie care să fie un pas înainte în demersurile noastre. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați identificat aceste caracteristici esențiale. Acum, pe listă, Există toți raportorii din umbră, dar înainte de a le da cuvântul și îmi cer scuze pentru uh, omisiunea mea de mai înainte, vreau să salut pe domnul Terberger, care este prezent în sală și care va comenta uh, asupra observațiilor făcute de raportorii din umbră. Așadar, pe listă avem toți raportorii din umbră, doamna Oșanu, doamna Weiler, domnul Bușoi, domnul Fox și domnul Corei de Campos și domnul Stala. Mai e cineva care dorește cuvântul? Bun, atunci voi uh, da cuvântul domnului Weiler, raportorul din partea grupului SD. Ja, sorry, das war jetzt eine falsche Übersetzung. Da, îmi cer scuze, ați uh, spus doamna Styler, de fapt, dar nu are nimic. Weiler, Styler, seamănă numele. Da, doamna Bastos, îmi pare rău, de fapt, că din partea mea ați primit o multitudine de alternative în loc să vă fi transmis uh, niște sugestii concrete, dar nu pot permite acest lucru la acest punct, pentru că în prezentarea dumneavoastră sunt uh, atât de multe aspecte. Cu alte cuvinte, um, abordarea dumneavoastră este atât de largă, nu numai uh, referitoare la piața internă, Uh, așa încât momentan nu pot fi de acord decât cu un punct și anume uh, găsesc corect uh, um, observația dumneavoastră în ceea ce privește um, caracteristicile de securitate și utilizarea băncii de date și că ar trebui să discutăm sau să rediscutăm definiția în toate statele membre și de asemenea sunt de acord uh, cu ceea ce a spus despre costuri, pentru că trebuie să fim prudenți, nu trebuie să încărcăm în plus consumatorul, respectiv uh, pacientul. Tot ceea ce a spus a fost foarte logic și din punctul meu de vedere nu există nicio problemă. Aș dori poate doar să abordez două puncte în plus unul este distribuția diferențiată. S-a amintit acest punct. Acum 10 ani a fost o discuție referitoare la produse homeopate și am constatat că se proceda în mod total diferit, de exemplu, în Anglia. Și imediat ne-am luat mâna de pe această problemă pentru că ne-am dat seama că ar fi existat proteste dacă în vroiam să impunem un singur model statelor membre. Așadar, uh, trebuie să vedem cum formulăm acest lucru în uh, raportul dumneavoastră și este destul de devreme, poate prea devreme, pentru a discuta de o, de o armonizare. Poate în 10-15 ani să fie posibil așa ceva. Nu sunt sigură cum vreți să abordați problema importurilor și exporturilor, pentru că până acum uh, nu Europa uh, Europa uh, nu a avut aceeași calitate a produselor care erau exportate în Africa, de exemplu și de aceea aș vrea să văd cum formulați dumneavoastră această chestiune în raport. Și aș vrea să revin asupra rugăminții mele din uh, prima discuție și anume să ne referim la uh, contribuția Comisiei Envi și aceștia ar trebui să ne dea oarece sugestii în ceea ce privește protecția consumatorului. Uh, thank you very much. Uh, Christian Buzoi. Mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi. Prezident. Uh, first of all, uh, my... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Bastos, nu numai pentru ziua ei, ci pentru, și pentru uh, Uh, prezentarea excelentă. Noi salutăm uh, propunerea Comisiei pentru că acum este nevoie de măsuri care să îmbunătățească securitatea medicamentelor. Este momentul cel mai potrivit să facem demersuri pentru asigurarea calității și securității medicamentelor. În primul rând, avergura directivei uh, revizuite. În al doilea rând, criteriile pentru caracteristicile de securitate definite de comisie. În al treilea rând, uh, reambalarea și în al patrulea rând managementul și administrarea informațiilor în ceea ce privește distribuția uh, și rețelele de distribuție a medicamentelor. De aceea trebuie să includem și uh, această problemă a securității produselor medicinale, ca să știm cu ce ne confruntăm. Uh, însă, acest uh, lucru este doar un mic pas în ceea ce privește combaterea, falsificarea uh, medicamentelor. Aici este vorba de o activitate infracțională și uneori Europa dă dovadă de slăbiciune în uh, astfel de chestiuni. Dacă chiar vrem să rezolvăm această problemă a falsificării medicamentelor, trebuie să uh, atacăm piața uh, ilegală. Aceste medicamente falsificate se vând prin internet și această chestiune ar trebui abordată în mod corect. Este, acest lucru este foarte clar. Propunerea nu răspunde la această chestiune și se pare că nu putem să adresăm, să ne uh, preocupăm de întreaga problemă și să rezolvăm toate aspectele ei în cadrul acestei directive. Informarea consumatorilor în ceea ce privește uh, cumpărarea de produse falsificate ar trebui să uh, se promoveze pentru ca consumatorul, respectiv pacientul, să știe cum se poate proteja. Aș vrea să mai adaug ceva. Falsificarea medicamentelor este o activitate uh, infracțională, ține de crima organizată și trebuie să combatem acest lucru în uh, domeniul politicilor, uh, cooperării polițienești și vamale și în plus față de această propunere a Comisiei ar trebui să ne preocupăm de acest aspect al, al dimensiunii infracționale. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much, Christian. Um, Heidi Ruhler. Mulțumesc. Äh, der Shadow, sondern eigentlich Herr Turmes, aber der ist... Uh, astăzi uh, țin uh, locul colegei mele, care este bolnavă, și vreau să îmi adresez și eu <clears throat> felicitările pentru doamna Bastos de ziua ei. Susțin propunerele ei și ceea ce a propus Comisia, de fapt, era o mică parte a problemelor. Pentru că un procent din problemă este abordat în mod legal și 99% uh, pe alte căi. De aceea vreau să spun că dacă nu reușim să lărgim um, abordarea acum în ceea ce privește internetul. Poate va trebui să luăm alte măsuri. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră în ceea ce privește falsificarea și definirea um, medicamentelor falsificate și cred că ați procedat excelent propunând acest lucru, iar la restul punctelor nu pot decât să îmi exprim acordul și sprijinul pentru propunerea dumneavoastră. Mr. Fox. Domnul Fox. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu susține această legislație și nu sunt de acord cu domnul Bușoi că produsele mm, medicamentoase falsificate sunt o crimă organizată. Avem nevoie, într-adevăr, de o definiție clară. Acest lucru este esențial pentru piața unică pentru ca aceasta să fie operațională și trebuie să ajungem la un acord pe această temă. Referitor la problema internetului, teama mea este că dacă membrii acestei comisii încearcă să extindă această legislație pentru a acoperi internetul, până la urmă nu vom face decât să amânăm legislația cu o perioadă foarte lungă de timp. Și preferința mea ar fi de aceea să lăsăm reglementările de internet pe teama legislației viitoare, pentru că cred că vom face mai mult rău decât bine dacă încercăm să le incorporăm în această legislație. Și sunt foarte mulțumit să avem o clauză de revizuire pentru această legislație, dacă suntem în stare. Referitor la comerțul în paralel, eu sunt de acord cu aceasta pentru că reduce costurile pentru consumatori și la problema costurilor trebuie să fim foarte atenți la soluțiile pe care le recomandăm pentru că acestea să fie proporționale. Iată de ce sunt absolut de acord cu doamna Bastos. Medicamentele cu rețetă medicală ar trebui să fie acoperite, însă trebuie să ne asigurăm că ele sunt proporționale față de legislația existentă referitoare la medicamente fără rețetă și mă întreb care este riscul pentru aceste medicamente falsificate. Dar vom, vedea, vom discuta această chestiune mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte succint, spune președintele. Domnul Corea de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria começar por cumprimentar a colega Regina Bastos pelo, pelo seu trabalho e também... Muito obrigado. Vreau să mulțumesc doamnei Bastos pentru ceea ce a făcut și vreau să o felicit de asemenea pentru ziua dânsei. Temele care au fost expuse aici de către doamna Bastos sunt foarte importante și așa cum spunea și dânsa, nu există soluții ușoare. Cu toții suntem foarte îngrijorați și pe bună dreptate în legătură cu distribuirea medicamentelor pe internet. Și, de fapt, lupta împotriva medicamentelor falsificate pe internet să se facă și pe alte căi. Comisia de Afaceri Juridice vorbea de posibilitatea reglementării acestei legislații prin extinderea ei pentru ca această legislație să fie mai bogată și există, pe de altă parte, riscul care a fost semnalat de a amâna prea mult intrarea ei în vigoare. Există și un pachet de produse farmaceutice pentru care e nevoie de o modificare a indicațiilor acordate utilizatorilor, astfel încât internetul să fie utilizat întotdeauna în modul cel mai adecvat. De asemenea, medicamentele ar trebui să dispună și de un timbru, să zicem, de siguranță. Pentru că e foarte ușor să obținem de pe internet informații greșite de aceea, prin această directivă se insistă asupra faptului că ar trebui să includem pe internet informații bune, corecte, prin care pacienții să fie bine informați. Sunt de asemenea de acord cu domnul Fox atunci când ne reamintește că dacă vorbim despre termenul de siguranță și securitate, ar trebui să ne gândim și la medicamentele pentru care nu e nevoie de rețetă medicală și că aceleași criterii să se aplice și medicamentelor cu rețetă. Pentru că există și o altă problemă de subsidiaritate pentru țările care permit vânzările angro pentru produsele farmaceutice și știm că acest sector nu luptă împotriva comercializării prin farmacii. Sunt probleme foarte cunoscute pentru medicamentele pentru care e nevoie de rețetă medicală. Iar pentru medicamentele la care nu e nevoie de rețetă medicală, cred că aceasta ar însemna costuri suplimentare. Și acest lucru poate fi acceptat pentru medicamentele generice, de exemplu, care nu sunt foarte scumpe. Propunerea din partea noastră este ca aceste medicamente să fie mai accesibile pentru toată lumea și, în ultimul rând, costurile de siguranță n-ar trebui să cadă pe umerii consumatorilor, deși cu toții suntem foarte conștienți de faptul că este aproape imposibil ca aceste costuri să nu ajungă într-un fel sau altul până la consumator. Există și o altă alternativă, și a spune eu că este singura posibilă, ca aceste costuri să fie suportate de ceilalți actori implicați în afară de consumator. Actori care primesc propria lor remunerație în funcție de prețul fixat pe piață. Și aceasta ar fi, să zicem, o dorință frumoasă a mea un fel de ideal, dar cred că ar trebui să fim foarte atenți și să luăm toate măsurile de precauție atunci când abordăm acest domeniu atât de delicat. Doamna Bastos ne-a explicat deja care este conținutul acestei chestiuni. Mulțumesc. Uh, Mrs. Styler. Thank you. Doamna Styler. Thank you, Rapporteur, and happy, happy birthday. Mulțumesc, domnule președinte. o, uh, susțin uh, această discuție, mare parte din ea, și așa cum au spus mulți colegi de noștri, falsificarea uh, este o acțiune ilegală și este um, păcălirea consumatorului de a cumpăra un produs falsificat. Așadar, cred că trebuie să abordăm această temă cu toată seriozitatea și doamna Weiler a discutat despre directiva referitoare la medicamente, la medicamente pe bază de plante și unii producători au într-adevăr produse de foarte mare calitate, dar când am analizat situația de pe piață, uneori am găsit situații absolut șocante ce puteau să consume pacienții uh, unele produse nici măcar nu erau pe aproape de a fi produse medicale sau medicinale. Și domnul Campos uh, s-a referit uh, la diferitele abordări și la diferitele modalități de distribuții, distribuție. De aceea trebuie să avem grijă să existe o, o bună modalitate de informare, dar să um, ne axăm pe problema securității. De aceea cred că mulți consumatori con- chiar cumpără pe internet și uh, ar trebui să ne spună comisia cam câte astfel de medicamente falsificate se cumpără prin internet, dacă comisia are o astfel de informație și vă rog să nu râdeți, uh, dar am găsit un produs pentru bronzare care se vândea pe internet și uh, era de-a dreptul îngrozitor. Era un produs pentru, uh, care se administra prin injectare și care crea dependență. Așadar, a creat multe preocupări acest produs. De aceea cred că trebuie să ne preocupe acest aspect. Și așa cum a spus și domnul Campos, um, cred că poate Comisia ar putea reveni la acest uh, lucru legat de medicamentele generice. Și domnul Fox și domnul De Campos au făcut referire la acest lucru. Vă, rog, vă mulțumesc și vă rog să nu fiți uh, îngroziți de ce am povestit despre produsul de bronzare, dar uh, să știți că eu nu l-am, nu l-am folosit, dar eu una am fost de-a dreptul îngrozită. For adding another dimension to our work, Catherine, that was very helpful. Mulțumesc pentru uh, noua dimensiune arătată, Catherine. Uh, de asemenea, mi s-a atras atenția asupra opiniei legate de produsele biocide și Uh, raportoarea va fi uh, prezentă aici mâine, pentru că comisia aranjează următorii pași. Am înțeles că uh, conlucrați foarte bine, este o colaborare strânsă și vrem să continuăm această relație armonioasă. Așadar, vom asculta opinia dumneavoastră. Presidente, ho chiesto di intervenire perché sono relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin pentru că sunt raportoare pentru această directivă la Comisia Industrie. Și vreau să confirm aici următorul lucru și anume că ă, ceea ce ne spune doamna Basto seamănă foarte bine cu demersurile sau, în fine, reflexia pe care noi o, le o avem în cadrul ă, Comisiei Industrie. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre medicamente, adică produse absolut specifice, unice, care nu seamănă cu alte produse care sunt menite să aline suferințele. Deci când vorbim de medicamente, trebuie să ne gândim mai puțin la aspecte economice, la costuri și mai mult să ne preocupăm de toate garanțiile de protecție pe care le putem uh, da pacienților. Deci nu e vorba aici de un produs oarecare, ci de medicamente și securitatea, siguranța sunt imperative. Este clar că acest obiectiv este greu de atins și putem să folosim două metode. În primul rând, trasabilitatea totală a lanțului a lanțurilor de producție. Deci la fiecare etapă de producție, de la producție și până la comercializare, să se monitorizeze acest proces. Uh, și este un obiectiv pe care trebuie să ne l dorim, pentru că și Comisia dorește acest lucru. Comisia dorește, însă calendarele pe care le propune, termenele propuse, nu mi se par suficient de bune și de stricte. Apoi, problema principiilor active. Știm că într-un medicament ce contează este substanța activă. Restul e ambalaj exterior sau alte elemente. Deci, când vine vorba de aceste principii active, textul comisiei nu este deloc uh, solid. În propunere se vorbește despre diverse cazuri uh, specifice de țări producătoare care ar figura pe o listă. Um, aceste țări producătoare Bine, există țări producătoare care nu fac parte sau nu sunt prezente pe această listă și care nu pot furniza garanții, pe când cele de pe listă uh, furnizează anumite garanții pentru aceste producătoare. Și apoi termenele precizate. 3 ani termenul de acțiune, e bine, trei ani mi se pare mult, mult prea lung. Uh, aceasta este ceea ce cred eu. Dezbaterea este una lungă, voi continua acest demers în sânul Comisiei Industrie, dar mi este clar că a accepta ideea inspecțiilor uh, pe, în fabricile de producție este încă departe. Adică Există țări care nu produc deloc aceste medicamente. Per eh, i principi attivi ci sono 20. Pentru anumite țări eh, situația este clară. În Europa există mai multe platforme de producție. Știm unde se găsesc și uh, inspecțiile nu vor constitui o problemă. Știm că anumite asociații de producători uh, ne-au vorbit despre 500 de platforme de producție, însă nu vreau să ne complicăm, să ne pierdem în cifre. Nu contează câte sunt. 525 de mii. Trebuie să mergem să le inspectăm pe toate și în mod inopinant este foarte important să se efectueze astfel de inspecții și controle uh, pe uh, platforma de producție ale acestor medicamente. Vă mulțumesc. Domnul Bușoi? Da, către colegul Fox, pe care îl, uh, îl respect foarte mult. De dimineață nu mă simțeam bine și am luat motilium. Nu se liberează pe rețetă Uh, dar uh, dacă ar fi fost contrafăcut, n-aș fi fost capabil să vorbesc aici, să fiu prezent uh, și să vorbesc în numele doamnei Parvanova. Și este clar că medicamentele contrafăcute pot să creeze mari, mari probleme cetățenilor noștri. Mulțumesc. Mă întreb dacă aș putea și eu să aduc câte ceva Uh, câteva elemente de observație. În primul rând, internetul. Merită să ne amintim ce ne-a spus, uh, ce s-a vorbit aici. Uh, chiar cu domnul Bușoi am avut o discuție destul de lungă. Am lucrat împreună pe serviciul universal și pe serviciile electronice. Știm că un text în acest sens a fost adoptat și va fi implementat cât de curând posibil. Uh, îmi pare foarte bine că colegii care au lucrat pe acest document uh, văd rezultate deja. Însă când vine vorba de internet și reglementarea sistemelor de comunicare electronice, electronică, trebuie să vedem uh, cum se poate interveni, de exemplu, să se transmită pe căile de comunicare electronică anumite mesaje de interes public către toți cetățenii de exemplu, se transmite anumite avertismente cetățenilor, pacienților, în ce privește sănătatea uh, și să fie avertizați de pericolele pe care, la care se supun dacă cumpără medicamente contrafăcute. Uh, sau mă gândesc că doamna Bastos ar putea să uh, aducă un astfel de element în textul dânsei, având de vedere că reglementări uh, în materie tocmai au fost votate. Apoi, problema ambalajelor și a elementelor de siguri, siguranță. Uh, atunci când consumatorii știu că există anumite elemente de siguranță care trebuie să fie intacte, dacă ei sunt la curent cu uh, felul în care trebuie să arate acestea, este foarte bine. Pentru că au existat cazuri foarte grave în care uh, pacienții au cumpărat uh, medicamente, au devenit cumva dependenți, medicamente liberate pe rețetă, dar Uh, uh probabil că stocându-le au, au devenit perimate și lucrurile nu s-au petrecut așa cum au uh, dorit ei. Mie mi se pare că dacă dorim să progresăm Trebuie să fim uh, pragmatici, dacă dorim, deci, eficiență și cred că primul pas ar fi să uh, facem ceva în ceea ce privește medicamentele liberate pe rețetă, pentru că aici pericolele sunt absolut clare. Și apoi uh, e vorba și de, mar, uh, de, de profiturile pe care le înregistrează cei care falsifică alimente, pardon, medicamente medicamente care nu conțin principii active. Vă dați seama cât de mare este profitul pentru cei care fac astfel de medicamente. Există o legătură directă între folosirea de substanțe active sau nefolosirea ei și profiturile generate de această activitate. Deci și aici trebuie să fim uh, foarte atenți. De asemenea, mă mai gândesc la importanța informațiilor în diverse limbi, cât de accesibilă este informația și descrierea acestor medicamente. În ceea ce privește rețelele de distribuire paralelă, uh, și aici uh, se fac mari eforturi. Sunt de acord cu domnul Fox. Nu ar trebui să ne amestecăm aici. Sunt de acord cu domnul Fox, încă o dată dar trebuie să insistăm asupra ambalării și mai ales reambalării care să fie conforme. Am lucrat foarte mult în, acest uh, comi în această comisie în ce privește conformitatea și inspecțiile. Și apoi uh, un pachet pe bunuri și recunoaștere reciprocă. Uh, tot așa am lucrat mult pe aceste documente anul trecut și cred că și aici am putea să folos, tragem învețăminte și să introducem ceva în textul doamnelei Bastos, care este foarte, foarte bun de altfel. Uh, uh, ar fi foarte bine, de asemenea, să existe și un element de mediu foarte puternic care să apară în text. Și, cu siguranță, și alte opinii vor putea fi integrate cu, cu succes. Acum, domnul Terberger își va putea exprima poziția dânsului și apoi doamna Bastos va putea să rezume și să tragă concluziile. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mă oferiți oportunitatea de a reacționa față de punctele care au fost prezentate în această dezbatere. În primul rând, vrem să mulțumim pentru că există atât de multă înțelegere față de importanța medicamentelor contrafăcute. Și există o înțelegere în legătură cu urgența procesului legislativ. Pentru că această propunere fusese inițial în negocierea interinstituțională pentru a avea o legislație mai strictă față de această problemă importantă și aceasta cât mai repede cu putință. Față de problemele care au fost prezentate, se pare că cel mai important punct este cel al domeniului de aplicare. Comisia a trebuit să restrângă acest domeniu de aplicare în analiza sa. Și există și problema vânzărilor pe internet, care, așa cum s-a arătat foarte bine, nu este preluată în propunerea noastră. Aș vrea să vă spun că, în primul rând, am făcut acest lucru din cauza legislațiilor naționale diferite. Unele state membre permit acest lucru, altele nu. Deci n-am vrut să intrăm în acest domeniu. În al doilea rând, în majoritatea cazurilor, există așa numitele farmacii ilegale care oferă produse pe internet. Și din uh, ce știm noi, există un număr foarte mare de dealeri pe internet și există în primul rând o problemă de aplicare a legislației, de control. Și am auzit recent de la un stat membru că au început un proiect pilot pentru a lua legătura cu uh, providerii de internet pentru a închide aceste site-uri, acești dealer. Dar avem nevoie de o mai multă cooperare în acest domeniu. Vă spuneam, este o problemă de aplicare a legislației și nu neapărat o problemă legislativă. Însă, bineînțeles, dacă ar exista adăugiri pozitive, utile, în acest sens, la propunerea noastră le vom primi bucuroși. Dar trebuie să respectăm și competențele naționale ale statelor membre pentru că există legislații naționale clare. Referitor de asemenea la domeniul de aplicare, un lucru care a fost discutat deja la nivelul Consiliului. Dorim să avem în continuare o discuție asupra acestei definiții a medicamentelor falsificate însă nu vrem să avem de-a face cu problemele de drepturi intelectuale. Pentru că de aceasta se ocupă grupul special de lucru la nivelul OMS-ului. Chiar dacă e adevărat că există în mod formal o definiție a medicamentelor falsificate la nivelul acestei organizații. În ceea ce privește caracteristicile de siguranță și domeniul lor de aplicare, am analizat cu foarte mare atenție această chestiune și dacă ar trebui să le includem în definiția medicamentelor falsificate. Există un capitol întreg dedicat acestui lucru. Și după foarte multă analiză, am ajuns la concluzia că riscul nu este atât de mare ca pentru medicamentele eliberate pe rețetă și de aceea am hotărât să nu le includem. Însă, bineînțeles că nu există un risc zero și va trebui să vedem ce se întâmplă cu rețelele de distribuție. Uneori aceste medicamente sunt comercializate prin uh, rețelele de supermarketuri și de aceea am hotărât să ne limităm doar la medicamentele eliberate pe rețetă. Există și problema caracteristicilor de siguranță și a soluțiilor tehnologice care vor fi uh, adoptate și îngrijorările referitoare la protecția datelor. În propunerea noastră legislativă am susținut ideea de a crea o bază de dată, date foarte mare în care să fie incluse toate produsele care sunt acoperite de propunerea noastră. Aceasta, într-adevăr, ar putea prezenta un risc pentru protecția datelor, însă nu este inclusă în propunerea noastră. Și suntem într-adevăr îngrijorați ca și dumneavoastră că o astfel de mega bază de date ar putea prezenta probleme în ceea ce privește protecția datelor. Referitor la cooperarea între autoritățile competențe, competente. Cooperarea care a fost inițiată în urmă cu aproape un an între agențiile naționale pentru medicamente, care colaborează de asemenea și cu poliția. Cred că cu toții suntem de acord că ar trebui să includem în cooperarea noastră cu statele membre mai multe discipline pentru a avea informații variate. Și Consiliul Europei negociază la ora actuală în legătură cu aspectele penale referitoare la contrafacerea medicamentelor. Și un ultim punct în legătură cu uh, medicamentele homeopatice. Există un risc foarte mare pe care îl analizăm pentru că există multe țări în care se utilizează astfel de produse și vom avea nevoie de un nivel mai înalt de angajament din partea autorităților naționale competente și un angajament clar din partea țărilor care exportă spre Uniunea Europeană astfel de produse, și anume China și India. Am început deja discuțiile cu aceste țări pentru a încerca să reducem perioadele de tranziție. În acest sens, suntem deja proactivi pentru a rezolva problema menționată de doamna Sartori, pentru a reduce riscul la minim, pentru a avea garanții din partea acestor țări terțe care să-și asume responsabilitatea în serios și care să acopere de asemenea și plantele care sunt exportate către Uniunea Europeană din partea autorităților competente. Un alt punct pe care vreau să-l menționez în încheiere, în legătură cu responsabilitatea noastră în calitate de exportatori de produse farmaceutice. Pot să vă asigur că referitor la aspectul calitativ, legislația noastră prevede că standardele nu pot fi inferioare celor utilizate în cadrul Uniunii Europene. Sper că acest lucru să vă asigure aici, în cadrul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați prezentat uh, atât de multe detalii ale propunerii. Aș vrea să redau cuvântul doamnei Bastos pentru a ne face o încheiere a acestei dezbateri și de asemenea să ne prezinte un calendar pentru viitor. Doamna Bastos domnule președinte. În orice caz vreau să mulțumesc uh, tuturor, tuturor vorbitorilor și colegilor care au uh, um, contribuit cu idei la această discuție privind această problemă destul de complicată. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru clarificările făcute. Uh, în ceea ce privește întrebările cheie care s-au ridicat aici, pentru mine și pentru activitatea mea este foarte bine să știm că fiecare punct în parte este clarificat. Aceste puncte uh, convenite aici. De exemplu, dacă este nevoie să existe o definiție, apoi uh, substanțele active existente în medicamente și apoi dacă așa cum a spus Comisia, ar fi necesar să existe o recunoaștere, o acreditare uh, reciprocă între statele membre și apoi uh, contribuția în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei directive. Exact legat de această chestiune, am înțeles clar că toți uh, suntem preocupați de aceeași problemă și anume uh, existe aceste, uh, acest uh, comerț pe internet cu medicamente falsificate și o abordare posibilă la prezenta directivă uh, ar fi să includem și acest lucru. Și vreau să-l să mulțumesc domnului Haber pentru pachetul de măsuri prezentat, care ar putea fi util și poate duce la sensibilizare. la sensibilizarea uh, consumatorilor care utilizează internetul pentru cumpărarea medicamentelor, ca aceștia să știe că pot cumpăra produse falsificate. Ar fi uh, așadar uh, util ca acestea să știe că pot solicita ajutor într-un astfel de caz. Nu sunt uh, deloc împotrivă să existe și această recomandare uh, pe lângă descrierea din această directivă. În ceea ce privește OTC-urile, cred că aici există păreri care ar trebui evaluate mai bine. Poate că ar trebui să analizăm încă o dată această chestiune, să verificăm și să evaluăm această temă, pentru că trebuie să vedem dacă se aplică și OTC-urilor aceste mecanisme de securitate. Așa cum a spus doamna Sartori, că există niște garanții generale, uh, ceea ce este important, dar uh, acestea uh, implică anumite costuri și dacă discutăm de costuri, discutăm de costuri ridicate care ar putea apărea pentru pacienții uh, care doresc să utilizeze acele medicamente. Pentru utilizatorul final, uh, aceste costuri pot fi o problemă. Pentru că în cele din urmă uh, acesta ar fi punctul nostru de vedere. Și cred că nu putem uita domeniul de aplicare al acestei directive, care trebuie să meargă până într-acolo încât să arate că în același timp există diverse medicamente care se pot uh, cumpăra fără rețetă, chiar dacă există um, diverse modalități de distribuție în diversele state membre. Și acest lucru este foarte important și trebuie să avem grijă ca uh, costurile să fie um, distribuite în mod echitabil în virtutea acestei directive, așa cum a spus și doamna Sartori aici. Pentru că este vorba de garantare a securității pentru pacient. Acesta este cel mai important scop al nostru. Producătorii de medicamente au și ei un interes uh, major în această chestiune ca uh, medicamentele lor să fie garantate, pentru că falsificarea de medicamente este o activitate care uh, creează daune foarte mari și industriei farmaceutice și cheltuielile, costurile care apar din cauza uh, distribuirii de medicamente falsificate uh, nu cred să fie acceptate de industria farmaceutică și ei au interes, interesul ca uh, falsificarea medicamentelor să fie împiedicată. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții, le găsesc foarte valoroase. Și în ceea ce privește uh, planul uh, pe care îl am în față, încă verificăm cu doamna Matiaș Uh, se va discuta în aprilie această chestiune în Comisia ENVI. Se va asculta raportul și apoi în mai vom fi în plenara de la uh, Strasbourg. Vă mulțumesc. Okay, well, thank you very much indeed, uh, Mrs. Bastos, for... Uh, Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, o expunere foarte clară a acestui dosar și încă o dată vă mulțumesc că de ziua dumneavoastră ați venit aici. A fost o adevărată plăcere pentru noi și vă urăm uh, să vă simțiți cât mai bine în continuare în această zi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Probabil că ați auzit din dezbaterea pe care am avut-o deja azi dimineață există probleme în legătură cu aplicarea acquis-ului consum... referitor la consumatori, în special uh, în domeniile care ne interesează pe noi. Încă din 2004 această comisie era responsabilă pentru o primă reglementare asupra cooperării cu autoritățile naționale pentru aplicarea legislației comunitoare pentru protecția consumatorilor. Raportorul de atunci este acum aici cu noi și dorim să vedem cum a funcționat această reglementare între timp. Comisia a făcut deja două rapoarte care au fost publicate pe 2 iulie în legătură cu felul în care funcționează acest regulament, pentru care raportor era doamna Gebhardt, și în legătură cu alte aspecte pentru aplicarea achiului referitor la consumatori. Aveți deja dosarul în fața dumneavoastră, doamna Cuneva, săptămâna trecută atunci când am fost uh, invitat să particip la cea de 10 aniversare a Digi Sanco, dânsa a introdus un nou concept în vocabularul european, așa numitul în engleză The Sweep, și se referă la cercetarea practicilor comunitare și acest uh, concept introdus de doamna uh, Cuneva probabil că va lăsa urme la DigiSanco și pentru noi pe viitor. Uh, vom invita de aceea comisia și pe domnul Tamas Molna, care este responsabil pentru aceste activități, să ne facă o prezentare și după aceea vom avea întrebări și comentarii din partea membrilor pe marginea acestor două rapoarte. Vă mulțumim că ați venit aici la comisia noastră. Aveți un dosar în fața dumneavoastră cu slide-urile, cu informațiile generale prezentate aici și aș vrea să vă rog să faceți prezentare aici în fața noastră. Și pe de altă parte vom face lista vorbitorilor pentru cei care doresc să participe la dezbaterea ulterioară. Și bineînțeles, doamna Gebhardt va fi prima pe listă în calitate de prim raportor pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și pentru posibilitatea de a vă prezenta aceste două documente Comisiei IMCO. După cum s-a spus, aplicarea legislației comunitare este în centrul politicii consumatorilor. Poate vom avea probleme cu slide-urile, dar sper să nu. Este deci un element central pentru că nu-i de ajuns să oferim drepturi consumatorilor. Aceste drepturi trebuie să fie aplicate și exercitate. Și atunci când vorbim despre valorile Europei, vorbim dacă avem uh, întotdeauna de ajuns reguli, dar nu întotdeauna ne asigurăm că ele sunt aplicate. Iată de deci, ce această aplicare a legislației este foarte importantă și în trecutul apropiat și în viitor va trebui să punem mai mare accent pe acest element, pe o mai bună aplicare a legislației. Iată de ce am venit cu conceptul de pachet. Inițial se vorbea doar de un raport în legătură cu aplicarea reglementărilor comunitare. Însă, de fapt, este vorba de un domeniu mult mai complex, mult mai extins și uh, am fost tentat să vorbim despre chestiuni care nu au direct uh, legătură cu reglementarea, dar care asigură mai bune valori pentru cetățenii europeni. Câteva cuvinte în legătură cu contextul în care ne aflăm. De ce am prezentat această comunicare? Așa cum vă spuneam, pentru că este vorba de un element esențial al politicii uh, pentru consumatori pe 2007-2013 în Uniunea Europeană. În al doilea rând, această provocare care are de-a face cu aplicarea legislației și, în al treilea rând, avem obligația legală de a face raport, în, de a da raportul în fața Consiliului și a Parlamentului. Iată de ce am venit cu acest pachet. Câteva cuvinte în legătură cu rețeaua CPC de protecție a consumatorilor și anume elementele cele mai vizibile ale acestei rețele de activități. Despre ce este vorba? Este vorba de o rețea care a fost stabilită. Vedeți aceasta la cel de-al treilea slide. A fost înființată în decembrie 2006 când această reglementare CPC a intrat în vigoare. Este vorba de o rețea a autorităților naționale de aplicare a legislației care au competența de a aplica legile europene la nivel național. E vorba de o competență împărtășită iar statele membre sunt cele care trebuie să o aplice, în timp ce Comisia trebuie să îmbunătățească cadrul general. Această rețea CPC, ce poate face? Ce pot face autoritățile pentru noi? În primul rând, pot realiza un schimb de informații ce înseamnă aceasta? Practic să se facă anchete, investigații. Dacă se consideră că e ceva de investigat într-o altă țară, aceste autorități pot prelua în mâinile lor aceste anchete. Pot cere de asemenea măsuri de întărire a aplicării legislației, pot cere colegilor din alte țări să pună capăt unei încălcări a legislației atunci când uh, sistemul național nu funcționează bine. Și atunci când se identifică ceva într-o fază timpurie, ei văd dacă acele activități pot fi periculoase pentru consumatorii din alte țări și pot aviza din timp, alerta practic din timp și pot oferi asistența lor în acest sens. Domeniul de aplicare este destul de restrâns. Se dorește protecția colectivă a consumatorilor, a intereselor consumatorilor, în acele cazuri în care interesul colectiv al consumatorilor este sau ar putea fi amenințat. Vă spuneam că această rețea a fost înființată în 2006. În 2007 a fost primul an complet de funcționare. Am ajuns la 327 de cereri, în 2008 392, din care 100 au fost uh, alerte, iar anul acesta, care nu face parte din raportul actual, pentru că se referă doar la prima parte a operațiunilor, avem deja înregistrate aproape 300 de astfel de cereri. Deci sperăm să ajungem la un nivel asemănător celui din anii trecuți. Ce altceva facem? Pentru că ce v-am explicat până acum este în practic uh, activitatea noastră de zi cu zi. Dar dacă dorim să facem mai mult, un lucru care să fie în primul rând mai vizibil și în al doilea rând mai valoros, care nu poate fi obținut prin alte mijloace. Iată ce încercăm să facem. Domnul președinte, am menționat deja acest lucru. Avem trei exerciții coordonate de aplicare a legislației. Aici se controlează internetul, website-urilor și se verifică dacă se aplică sau nu legislațiile în vigoare și dacă nu, se iau măsurile necesare. Avem de asemenea și proiecte comune. Atunci când autoritățile din mai multe țări se întâlnesc și identifică care sunt obiectele țintă pentru ele, aceste obiective sunt cofinanțate de comunitate și prin fonduri naționale. Cel de-al treilea punct este că această rețea ne oferă date importante pentru noi, pentru elaborarea politicilor noastre. Aceste date, de exemplu, au fost înregistrate pentru scoreboardul de piețe și de protecția consumatorilor și sunt utile de asemenea pentru a sublinia problemele care apar pe piața internă. Iată deci ce facem noi, ce face rețeaua, ce am făcut până acum avem peste 300 de autorități competente în Europa. Avem peste 2000 de autorități în rețeaua noastră, deci este o rețea foarte puternică cu mult potențial. Pachetul care a fost adoptat pe 2 iulie are două inițiative. În primul rând, comunicarea și în al doilea rând raportul bianual. Acest raport este o obligație pentru noi pentru a evalua felul în care funcționează legislația și aceasta la 2 ani. Iar comunicarea a fost o inițiativă din partea noastră pentru că am identificat atât de multe lucruri care nu erau incluse în raportul bianual, încât am crezut că e nevoie să le prezentăm în mod separat. Comunicarea referitoare la aplicarea legislației. Aceasta prezintă contextul general, definiții, identifică principalele provocări și stabilește domeniile prioritare de acțiune. De fapt, s-au identificat cinci astfel de domenii prioritare de acțiune, un lucru la care voi reveni mai târziu. Foarte important, de data aceasta pentru că este vorba de o nouă reglementare. Nu am vrut să prezentăm o nouă inițiativă legislativă, așa că ne referim practic la provocările legislative și vorbim despre chestiunile operaționale, și anume cum putem face ca procesul de aplicare a legislației să fie mai eficient. Cele cinci domenii prioritare pe care le-am identificat ci nu există aici o ordine a importanței, felul în care sunt prezentate. În primul rând, întărirea cadrului de cooperare. Avem două cadre de cooperare în ziua de astăzi. Unul este pentru siguranța produselor, RAPEX, și celălalt este pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor, rețeaua CPC. Cel de-al doilea punct este acela de întărire a transparenței a supravegherii piețelor și a anchetelor realizate. Am observat că instrumentul cel mai eficient este practic publicitatea. Acesta are două avantaje. Pe de o parte, poate alerta victimele potențiale consumatorii și le poate atrage atenția asupra problemelor care apar pe piață și, în al doilea rând, pot face ca companiile ce ar putea fi tentate să utilizeze practici ce nu sunt autorizate să se rețină, să vadă că există într-adevăr o rețea care controlează aceste activități și că ar trebui să se gândească mai bine înainte de a da undă verde unor astfel de planuri. Al treilea punct identificat este mai degrabă de natură operațională. Este vorba de o înțelegere comună a regulilor referitoare la consumatori. Avem reguli foarte bune, însă există diferențe de interpretare, câteodată chiar în transpunerea făcută de statele membre și de, de aceea credem că este absolut necesar ca aceste autorități din statele membre să se întâlnească și să stabilească împreună definițiile acceptate. Utilizăm așa numitele SWIPS pentru aceasta. De asemenea, avem și uh, activități comune și recomandări. Al cincilea punct. Întărirea monitorizării pieței pentru a avea o aplicare legislativă mai țintită și așa numitele scoreboarduri pentru piața consumatorilor, care se bazează pe date statistice solide. Cel de-al cincilea domeniu are de-a face cu faptul că Europa este mare, însă nu îndeajuns de mare. Nu putem rezolva singuri problemele care ne apar și cu care ne confruntăm și care vin din afara frontierelor noastre. Iată de ce am identificat nevoia de a avea o cooperare internațională. Există două domenii, domenii în ceea ce privește uh, produ siguranța produselor, unde avem o astfel de cooperare cu China și cu Statele Unite într-o oarecare măsură și, de asemenea, suntem în negociere pentru un astfel de acord cu Statele Unite pentru aplicarea legislației. Acestea sunt rezultatele din comunicarea noastră. Și dacă trecem acum la cea de-a doua parte, și anume raportul bianual. În acest caz este vorba de o obligație legală de a prezenta un raport în conformitate cu articolul 21, iar în acest raport se combină punctele de vedere ale Comisiei și ale statelor membre în legătură cu aplicarea reglementării CPC. Și există obligația de a acoperi 2 ani de activitate, data aceasta fiind primul raport, ne referim la perioada 2007-2008. Principalele concluzii ale acestui raport au fost că rețeaua CPC a oferit deja rezultate clare consumatorilor. V-am prezentat deja cele peste 700 de anchete realizate în peste 2 ani. Pe de altă parte, n-am ajuns încă la exploatarea întregului potențial al acestei rețele și am încercat să identificăm care sunt problemele și de ce natură. În primul rând, Există chestiuni de tip operațional și, în al doilea rând, chestiuni de tip orizontal. În acest document vorbim despre ce am putea face, cum am putea face ca această aplicare a legislației să fie mai eficientă și aceasta în beneficiul consumatorilor. Care sunt următorii pași? Ce ne așteaptă pe viitor? Ce dorim să facem? În primul rând, credem că ar trebui să continuăm dezbaterea cu autoritățile pe marginea chestiunilor operaționale. De exemplu, dacă putem face ca acest proces să fie mai rapid, mai eficient, dacă avem toate instrumentele de care avem nevoie. În acest domeniu, noi, Comisia, nu suntem la egalitate cu statele membre, pentru că, de fapt, aceasta, acest proces este de competența statelor membre și trebuie să cooperăm cu ei. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că rețeaua este operațională și că aceasta se face în mod eficient. Și aici ajungem la problema resurselor, resurselor umane, resurselor financiare și, de asemenea, angajamentului politic. Credem că în acest domeniu în special, am putea face multe îmbunătățiri în Europa. Credem că Europa ar putea oferi o rețea operațională mai bună, fără să fie nevoie de măsuri legislative suplimentare. Acesta este deci pachetul pe care l-am prezentat cele două documente și sunt bucuros să intru în detaliu și să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Anyway, thank you very much indeed. I thought it... Mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost extrem de clară. Am avut prezentarea electronică, dar și pe hârtie. Dacă aveți uh, comentarii, întrebări pentru domnul comisar, uh, puteți să le adresați orice alte inf- informații, alte întrebări. Lista de vorbitori este deschisă domnul Koitzman și bănesc că mai sunt și alți doritori. În primul rând, uh, dau cuvântul doamnei Gebhardt să ne spună uh, ceva despre acest pachet. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Comisiei Europene pentru această prezentare foarte clară a problematicii și mulțumesc colegilor iar pentru cei care nu erau uh, atunci la uh, ședința din comisie, uh, vreau să amintesc că era vorba de cooperarea dintre statele membre <clears throat> în ceea ce privește clarificarea problemelor în Uniunea Europeană, problemele consumatorilor și în această în acest uh, regulament avem, am găsit că este un sistem foarte greoi și am constatat că nu ne plăcea foarte mult, uh, nici la acea vreme nu ne-a plăcut, dar am considerat că era singura modalitate de a porni cooperarea dintre statele membre. Autoritățile din statele membre care trebuiau să aplice uh, legislația erau foarte neomogene din punct de vedere al structurii organizatorice și uh, <clears throat> era clar că legislația trebuia cumva aplicată și mi-aduc aminte de discuțiile mai ales dintre Marea Britanie și uh, Germania pentru că erau dificultăți serioase în ceea ce privește armonizarea pentru că în uh, Germania exista o centrală, un, uh, o agenție centrală pentru protecția consumatorilor, în timp ce în Marea Britanie existau instituții diferite. Uh, și era vorba de o instituție non-guvernamentală. Așadar, acestea au fost greutățile cu care ne-am confruntat atunci și de aceea am și spus că ă, acest sistem, ă, chiar dacă este complicat, trebuie să apară pentru a putea înlesni cooperarea dintre state. Nu m-am așteptat ca Comisia Europeană ca după 2 ani să aducă o inovare, o ă, rediscutare a legii pentru a crea cadrul uh, care să înlesnească colaborarea dintre statele membre. Și din prezentarea dumneavoastră am înțeles că este vorba în special de probleme la nivel operațional. Uh, există multe posibilități de îmbunătățire și cred că este foarte bine că avem aceste rapoarte pentru a privi mai uh, în detaliu unde există problemele și unde există întrebările la care încă nu s-a găsit răspuns. Există probleme de ordin operațional, după cum spuneam, și trebuie să identificăm ce probleme există în momentul de față, în contextul dat. Și un o chestiune la care ați și făcut referire este chestiunea financiară, unde statele membre joacă un rol important. Și cred că una este una dintre cele mai importante uh, probleme, aceea a competenței. Acestea sunt așadar chestiunile pe care le, mi le-am notat eu și în acest context vedem uh, și unele modalități de îmbunătățire. Cel de-al doilea aspect, ați uh, menționat uh, anul 2007-2008 și acțiunea din 2009 în ceea ce privește uh, <clears throat> anchetele făcute, dar nu ați spus uh, care a fost rezultatul acestor anchete. Uh, dacă anchetele au avut succes. M-ar interesa să aflu care a fost rezultatul. Așadar, uh, toate anchetele din anul 2007 aș fi foarte curioasă să știu între care state membre uh, cooperarea este cea mai bună și unde uh, cooperarea este mai slabă și dacă aceste programe comune au dus la un rezultat pozitiv și dacă nu, de ce și uh, s-ar putea găsi o soluție. Acestea sunt întrebările care prezintă interes pentru mine și aș fi foarte recunoscătoare dacă ne-ați putea furniza uh, câteva informații în acest sens. Și o ultimă chestiune. Am discutat despre chestiunile de ordin operațional Aș vrea să spun încă o dată că și la astfel de sisteme ca CPC, uh, RAPEX, s-a dovedit, pe baza statisticilor efectuate de dumneavoastră, uh, că este uh, necesară existența lor și la nivel politic dacă trebuie să avem această discuție aici, dacă ar fi necesar să stabilim la nivel european mecanismele de aplicare a legislației ca să existe într-adevăr rezultate pozitive ale acestor um, cooperări dintre state. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Voi lua alte, alți vorbitori și comisia va răspunde mai apoi. Domn Charles Morder, Moser, Kreutzer, apoi. Nu știu dacă mai dorește altcineva să intervină. Doamna Charles Moser. Og også tak for den øh, gode gennemgang. Det var spændende at høre. Øh, men jeg synes i virkeligheden... Mulțumesc. Øh, cred că am auzit aici o prezentare interesantă, dar se pun și o serie de întrebări în continuare. Aceste 700 de cazuri pe care le-ați analizat, ce fel de cazuri sunt ele? Ce ați rezolvat? Cât ați rezolvat dintre ele? Reflectă ele cooperarea între statele membre? Ar fi interesant să știm mai multe. În Danemarca, de exemplu, am uh, introdus acest sistem de cereri, însă durează foarte mult procesarea acestor uh, informații când vine vorba de acele firme care nu respectă legislația. Și bineînțeles că statele membre sunt alertate, însă există un decalaj în timp foarte mare. Timpul uh, uh, trece și uh, aceasta este problema. Că timpul acesta nu este sincronizat între diferitele state membre. Sunt de acord cu dumneavoastră că dacă sistemul ca sistemul să poată să funcționeze, e nevoie de mai mulți bani pentru autoritățile naționale de reglementare a piețelor. Acum câteva săptămâni am auzit din partea Comisiei ceva legat de implementarea noului sistem de supraveghere a pieței, chiar în această comisie. Și am uh, văzut că există state, de fapt numai două state s-au hotărât să acorde mai mulți bani pentru a, a, acest lucru. Um, deci pentru implementarea legislației și supravegherii piețelor. Cred că Iată pe ce trebuie noi să ne concentrăm aici, în această comisie. Supravegherea piețelor și controlul piețelor este foarte important dacă este să avem sorți de izbândă. Vă mulțumesc! Ich kann da nahtlos anschließen. Alle uns pot să intervin și eu în sensul că nu trebuie să existe doar supraveghere, trebuie să ne gândim și la ce trebuie făcut pentru a ține sub control birocrația. S-a discutat despre o supraveghere internă, uh, unde se poate coopera mai ușor în cadrul uh, fiecărui stat în parte, pe baza bunelor practici și pe baza experienței acumulate um, Întrebarea mea se referă la uh, punctele de acces și anume, uh, să zicem că unele uh, orașe au anumite, uh, au acces, pe când altele nu, pentru că nu-și pot permite acest lucru. Atunci este foarte greu ca în cadrul uh, unui stat să se efectueze controle și trebuie să ne gândim împreună cum se, pot, uh, cum se poate întări accesul autorităților de control care, bineînțeles că vor discuta cu importatorii, pentru că acolo uh, pericolul este cel mai mare și apoi în cadrul uh, Uniunii Europene, totuși uh, marfa respectivă este introdusă pe piață. Trebuie să vedem uh, cum facem ca aceste state să evite astfel de situații. Aș vrea să știu ce se poate face pentru a, a ajunge la o situație de solidaritate între state. Și aș uh, spune că se ridică și costurile în acest caz în momentul în care uh, porturile de acces, uh, de exemplu, sunt mai puțin controlate. Dacă acestea sunt controlate, putem reduce costurile. Mulțumesc. Uh, Mr. Schwab. Doamna Schwab. Ja, vielen Dank, Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur comentariilor colegului meu. Uh, Mulțumesc Comisiei pentru prezentarea detaliată. Într-adevăr, este ceva mai dificil să ne dăm seama cât de mult succes uh, a avut această rețea, dar uh, cred că este foarte bine că Comisia a reușit să ia o serie de măsuri uh, în context global pentru a localiza problemele și pentru a promova integrarea. În special salutăm cooperarea cu China. Și al doilea punct la care vreau să mă refer este vorba de, și de ceea ce va spune doamna raportor Head. Vrem să ajungem în uh, momentul în care pachetul de măsuri va fi atât de extins încât să abordăm și această chestiune. Există priorități ale uh, Comisiei și întrebarea uh, care se pune este ce propune Comisia ca pași următor pentru îmbunătățirea acestei propuneri ca lucrările Parlamentului să fie cât mai productive în acest sens. Mulțumesc! Um, thank you very much, Andrew. Mulțumesc, domnule Schwab. Aș mai spune și eu ceva și apoi vă voi da cuvântul comisiei. Cred că mai avem timp pentru un alt, o altă rundă de discuții. Cred că am spus, acel, am spus de la început, însă vreau să repet, doamna Head este bolnavă, din păcate, și vroiam să combinăm cele două subiecte. Uh, inclusiv uh, problema legată de tabloul de bord, însă dânsa este bolnavă, vom vedea cum vom uh, urmări în continuare acest uh, subiect. M-am uitat pe uh, acest, uh, acest raport și văd că există o situație pe care aș putea să o numesc chiar pestriță, adică de la o țară la alta lucrurile sunt foarte diferite. De fapt, reacția statelor este foarte diferită de la țară la țară. De exemplu, Danemarca a avut 14 cereri în 2008, Italia 2 și Franța 16. Deci situația este foarte, foarte diferită de la o țară la alta. Ehm, și m-am uitat aici și pe partea metodologie, tehnologie folosită de dumneavoastră. Mă gândesc că poate, din punctul de vedere al tehnologiei folosite, al metodologiei, ar fi mai multe de făcut, inclusiv la nivelul țărilor, pentru ca să existe o situație mai armonioasă. În al doilea rând, m-aș referi la scopul acestui exercițiu. De fapt, ideea este nu de a identifica cazuri individuale, ci mai degrabă colective. Uh, cred că la un moment dat ne-a concentrat mult pe aceste chestiuni sau cazuri individuale. În orice caz, trebuie să vedem cum uh, putem să uh, introducem acest element aici. Bineînțeles că sistemele legislative în diferite țări sunt diferite, însă e nevoie și aici de armonizare. Apoi, uh, s-a vorbit aici despre acel collective redress sau redresarea colectivă, măsurile de redresare colectivă care apar în acest regulam, regulament și există și un raport în acest domeniu despre care s-a vorbit aici. Și aș dori să aflu aici cum s-ar putea aplica acest uh, principiu activităților dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much for the question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Sunt foarte multe întrebări. Unele se referă la același lucru, altele sunt uh, mult mai specifice, chiar originale. O să încerc să dau uh, Uh, cât mai multe răspunsuri și poate că în runda a doua discuție voi vedea dacă, vom vedea dacă am putut să răspund la toate și ce mai rămâne de spus. Pentru mine cel mai important lucru este ce dorim noi să oferim cetățenilor, consumatorilor, de ce avem nevoie de această rețea, uh, care este rolul drepturilor consumatorilor în cadrul, în contextul legislativ și așa mai departe. Ei bine, nu cred că cineva pune sub semnul întrebării faptul că consumatorii au drepturi, că pot să se plângă, dar în același timp am senzația că recunoașterea acestor drepturi ale consumatorilor nu este prioritară pe agenda politică a diferitelor state. Și de aici apar o serie de aspecte și se pun întrebări. Am vorbit despre timpul necesar pentru aplicarea uh, legislației în vigoare, pentru a finaliza anumite acțiuni, când uh, e vorba de anchete care sunt inițiate de o țară și continuate de altă țară. Însă, în acest context, întrebarea principală este care este prioritatea. Ce prioritate se identifică într-o țară? Ehm, protecția consumatorilor europeni în general sau nu? Numai protecția unor consumatori pe plan local. Ehm, într-adevăr, cifrele sunt foarte disparate și este foarte clar că ele nu corespund, nu corespund numărului de plângeri sau de anchete inițiate de autoritățile dintr-o anumită țară. E, cred că dacă aș avea mai multă putere, acest lucru ar fi prioritar pe agenda mea sau pe agenda politică pe care eu sau țara mea propune, însă nu este cazul. Am avut și ceva dificultăți uh, legate de um, criticile care pot fi aduse sistemului sau autocritică. În primul rând, s-a vorbit aici despre resursele alocate. E bine, e problema cu resursele, dar, ni, dar nici autoritățile competente nu au introdus în sistem toate datele așa cum trebuia să o facă. Este un sistem uh, cu anumite elemente de siguranță, uh, ca și sistemul uh, Schengen, de fapt, sau ca și un computer, trebuie să fie alimentat uh, cu curent electric, dacă nu, nu merge. Deci e vorba de acele autorități care uh, n-au folosit așa cum trebuie software-ul necesar sau n-au reușit să comunice cu colegii, să transmită informații. Uh, deci, iată problemele care au apărut. Au mai au apărut și alte dificultăți. S-a vorbit aici despre ce a spus doamna Gebhard. Probabil că nu avem, nu am avut de face cu un sistem sau cu un instrument ideal pe moment el a funcționat, însă nu puteam să anticipăm cum vor reacționa agenții, operatorii. După trei ani, e adevărat, am avem o anumită experiență, avem, putem să tragem învățăminte, putem să modificăm instrumentul să fie mai, mai, mai ușor de folosit, putem să-l țintim mai bine și așa mai departe. Și apoi putem să și uh, șlefuim puțin, uh, puțin conținutul bazei de date. Ce fel de date uh, trebuie să figureze aici? Ce fel de date sunt necesare sau vizibile să fie vizibile pentru diferitele tipuri de autorități și de agenți care participă la acest proces. Pentru că, dacă mă întrebați în acest moment o anumită informație legată de un caz individual sau o anchetă individuală, eu nu pot să vă spun, pentru că eu, ca și comisie, nu pot să văd, nu urmăresc aceste cazuri, ci autoritățile naționale fac acest uh, lucru. În aceste 700 de cazuri, foarte multe, fac parte din acele trei sweeps. Uh, companii care vând, uh, de fapt, pe internet, care vând pe internet bilete de avion, care nu există, bunuri electronice sau care vând uh, tehnologii mobile, cum ar fi sunerii de telefon și așa mai departe. Iată principalele tipuri de cazuri. Uh, pot să există uh, o serie de metode diferite care sunt uh, folosite aici, spam și mai știu eu ce. Deci o mare diversitate. Însă directiva care este cel mai des încălcată este cea legată de practicile necomerciale și care aduce și cele mai multe prejudicii consumatorilor. Nu știu dacă rezultatele sunt per ansamblu pozitive sau nu. Acum, din punct de vedere strict statistic, pot să vă spun că în medie uh, numărul de zile pe care l-am petrecut uh, pe aceste cazuri este de 150-170 de zile, în jur de 150. Uh, prea mult, prea puțin, puteți să judecați fiecare. Um, eu, dacă doresc, pot să merg pe un anumit sit și să, site și să văd și să modific o informație. Însă, ca și autoritate de aplicare a legii, am nevoie de anumite um, derogări, se poate ajunge chiar și la tribunal pentru a avea un acces la anumite tipuri de informații și așa mai departe. Întrebarea este dacă avem instrumentele necesare Uh, pentru a ne lupta cu aceste lucruri. Avem oare instrumente juridice bune uh, care să ne permită să acționăm rapid? Pentru că există o serie de uh, termene procedurale pe care trebuie să le respectăm și dacă ar fi să fiu foarte, dacă aș vrea să fac lucrul acesta foarte rapid, tot vorbim de luni de zile de care avem nevoie pentru a uh, uh, acționa. Uh, și apoi, cum se poate în uh, practică ameliora sistemul? Organizăm uh, workshop-uri uh, de informare uh, privind legislația care este, se poate, poate, care este încălcată. De asemenea, am discutat foarte mult uh, despre faptul dacă trebuie să numim sau să dezvăluim identitatea celor care înfr- ă, încalcă legea, ă, ce se întâmplă în cazul în care se intentează procese și așa mai departe. Sunt chestiuni procedurale. Deci, trebuie să știm foarte clar ce putem să facem și cum putem să facem aceste lucruri. Nu știu dacă la întrebarea dacă aplicarea legii funcționează bine, uh, nu știu ce să pot să vă spun. Avem statistici care ne arată că mai puțin de 10% din cazuri rămân deschise mai mult de un an. Dar 60 de cazuri în cele 700 s-au prelungit pe mai mult de un an. Unele ajung la tribunal și nu mai avem nimic de făcut noi, ca punctul de vedere al aplicării legii, altele însă trec prin alt proces și sunt mai greu de urmărit. Uh, și chiar ne-am gândit să facem un workshop, vom avea un workshop pe 2 decembrie, pentru a vedea cum putem să accelerăm aceste <clears throat> proceduri. Sunt de acord cu ce s-a spus aici uh, legat de importanța supravegherii piețelor Cred că autoritățile europene de resort uh, fac o treabă excelentă. Um, cazurile pe care noi le urmărim sunt, uh, sunt uh, ne dau multe speranțe, nu numai în cadrul rețelei CPC. Dar bineînțeles că cerem statelor membre să facă mai multe, cât mai multe, să se implice în cât mai multe acțiuni de acest tip și, bineînțeles, să împărtășească între ele experiența dobândită. Până acum este instrumentul cel mai util, acela de a împărtășirea, de a împărtăș, împărtășirea bunelor uh, practici, de exemplu, în ceea ce privește uh, bunurile care intră în porturile europene. Pentru că putem, de exemplu, să facem o analiză comparativă și să vedem care sunt uh, Uh, porturile care sunt mai permeabile, ca să zic așa, și ce tipuri de bunuri circulă prin aceste porturi mai puțin păzite, între, ele, uh, între ghilimele. Iată, deci, împărtășirea de bune practici, transmiterea de informații uh, și așa mai departe. Este ceea ce ne trebuie în mod absolut. De asemenea, noi oferim finanțare pentru stabilirea unor laboratoare mobile uh, care uh, pot fi și ele instrumente necesare. Dar, încă o dată, aplicarea legislației ține de statele membre până la urmă. Uh, dar, de multe ori, cazurile pe care noi le evocăm sunt cazuri care nu țin de dreptul penal, și deci nu sunt investigate de autorități și nu sunt considerate infracțiuni așa cum ar trebui să fie. De exemplu, în cazul acestor uh, produse care ajung în anumite porturi. E adevărat, există cifre diferite la o țară la alta și ele nu corespund deloc mărimii țării respective. Întrebarea domnului Harbour. Da, sunt de acord depinde foarte mult de fiecare autoritate din fiecare țară și de cât de bine își face datoria. Uh, pentru mine, personal, este foarte important să văd dacă șeful agenției respective într-o anumită țară își face treaba sau dacă ia în serios această uh, problemă. Pentru că Uh, sunt persoane care nu doresc sau care nu le place să coopereze cu alții în Europa pe aceste subiecte, mai ales acum, în timpuri de criză financiară, uh, ni se, ni se cer mai mulți bani și acceptăm, bineînțeles, însă depinde foarte mult de motivația personală și vedem de aici uh, diferențe de la o țară la alta. În ce privește acest collective redress, acțiuni colective, Ideea era următoarea, și anume să se uh, dea anumite prerogative acestor autorități din cadrul rețelei CPC de, aplicare, de controlul aplicării legii, uh, care pot să urmărească în uh, justiție anumite firme și să inițieze acțiuni colective. E bine, întrebarea se pune ce se întâmplă cu o, acești bani care sunt obținuți în urma acestor acțiuni judiciare ehm, vor merge direct la victime, la partea vătămată, vor constitui un fond, cum se vor împărți banii din aceste despăgubiri. Ehm, și vedem că o idee bună și simplă poate să devină un coșmar, ehm, să nu încercați ceva foarte complicat. O altă întrebare la care nu am răspuns în totalitate se referă la acest scoreboard sau tablou de bord. Uh, dar putem să revenim uh, mai încolo cu acest subiect. Se va discuta chiar aici la comisie și poate că colegii care se ocupă de acest subiect la comisie vă vor răspunde. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Cred că doamna Gebhardt vrea să ia cuvântul. Mai există și alți uh, colegi care doresc să reacționeze? Ca raportor general, aveți, uh, bineînțeles, tot dreptul să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ce s-a discutat. Uh, cred că s-a răspuns foarte bine la întrebări și nu am niciun fel de reproș. Mi-a venit o idee pe care vreau să vă prezint Auzim așadar că în statele membre această aplicare uh, este uh, finanțată în mod diferit și funcționează în mod diferit și în special uh, în statele membre nu se alocă cea mai mare importanță protecției consumatorului. Și, domnule președinte, sugestia mea ar fi uh, să facem o, să adresăm o întrebare Consiliului în ceea ce privește acest regulament și în acest fel și statele membre ar avea uh, dreptul să își spună opinia. Și în mai mult de atât, statele membre vor fi puse în situația de a trebui să se gândească la această chestiune și de a veni cu o soluție în ceea ce privește aplicarea sistemului. Și cred că uh, aceasta va fi concluzia pe care o voi prezenta. Mulțumesc! Cred că este o idee foarte bună. Și spuneam și eu că și eu ă, mă gândeam să invităm membrii ai Parlamentelor Naționale uh, pentru că aceștia ne pot spune care ar fi posibilitățile de uh, abordare a problemei. Cred că putem pune acest punct pe uh, agenda strategică din 2010. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că a fost foarte important că ați fost aici. Vreau să uh, mulțumesc și doamnei Head pentru uh, raport. Doamna Head Uh, cred că uh, raportul ei va reflecta multe dintre chestiunile pe care uh, le avem în vedere. Așadar, dragi colegi, acum mergem mai departe. Pe agenda, pe ordinea de zi există un ultim punct și anume raportul referitor la denumirile și etichetarea textilelor. suntem în situația în care ne lipsește un raportor, să spunem așa. Raportorul este absent, dar se pare că este pe drum. Așadar, va apărea din moment în moment. Vroiam să verific uh, cine sunt raportorii din umbră. Dacă îmi dați uh, o secundă. Aha, ați ajuns. Și Uh, puteam stabili un, uh, un precedent, uh, să începem cu raportorii din umbră mai întâi. Se, se duce în sala corectă? Știm unde se află? E pe drum, va veni. Right, the missing rapporteur has arrived. Da, așadar, uh, raportorul a sosit. E 5. Ați întârziat 3 minute. O să arăt acum spre ceas. Așadar, domnilor și domnilor, domnilor, și domnilor <clears throat> revenim la chestiunea legată de uh, denumirea textilelor mă tem că nu veți mai avea decât jumătate de oră, dar uh, cu siguranță vom discuta această chestiune și săptămâna viitoare. Așadar, doamna Comi de la uh, PPE va lua cuvântul și doamna Ruler vrea să intervină și doamna Clov care uh, nu este aici, și doamna Salvini. Așadar, domnul Șaldemousa și doamna Ruler sunt și ei pe listă și cred că domnul Raldi de la comisie va lua cuvântul în numele comisiei. Așadar, acum dau cuvântul pentru a ne prezenta progresul înregistrat în această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte. ce am făcut? Am avut o întâlnire foarte productivă cu raportorii din umbră și trebuie să spun că numărul acestora crește. Și i-am întrebat, pentru că au fost multe întrebări din partea raportorilor din umbră ce, legate de ce vrem noi să facem cu această etichetare. Și se pare că uh, avem nevoie de mai multă informație decât am crezut noi la început. Așadar, am crezut că e bine să ne folosim de informațiile experților, dacă este fezabil proiectul nostru. Și din această cauză am întrebat, am cerut o, uh, o statistică. Uh, statistica va fi gata la începutul lunii ianuarie și se referă la uh, cum abordăm uh, etichetarea. Trebuie să existe un standard comun pentru etichetare sau nu? Și uh, vom întreba și Comisia Europeană pentru Standardizare dacă există posibilități legale să facem acest lucru. Așadar, așteptăm informații. O altă chestiune care s-a discutat și care va crea probabil unele tensiuni în Uniune este dacă este fezabil și de dorit să avem uh, etichetare la standarde europene, pentru că, de exemplu, uh, mărimea hainelor uh, este um, de la un stat membru la altul uh, diferă ca și uh, etichetare. Și poate este bine să existe un standard, pentru că există mult mai mult comerț transfrontalier. O altă problemă se referă la substanțele chimice și alte aspecte legate de cerințele mm, privind uh, securitatea. Pictogramele uh, ar putea fi folosite aici. Produsele biocide sunt un alt punct pe ordinea de zi uh, în Comisia ENVI ce putem, facem, ce putem să facem pentru ca uh, cumpărătorii să știe ce produse, ce substanțe chimice sunt uh, în uh, produsul respectiv și care sunt efectele pe care le-ar putea avea acestea. Și cred că e bine de știut acest lucru. Apoi, un, o altă chestiune care creează tensiuni ar trebui să avem uh, oare în contextul unei piețe europene etichetari în uh, mai multe limbi? Și dacă da, uh, numai numele produsului sau și numele fibrei? Ecolabeling-ul, etichetarea ecologică, un alt aspect, țara de origine, așadar foarte multe chestiuni pe care trebuie să le discutăm și Sper că um, rezultatele statisticii ne vor oferi mai multe informații. La începutul lunii ianuarie, după cum spuneam, vom avea rezultatele studiului respectiv și sperăm că vă putem prezenta raportul în plenara din martie, din 2 martie. Acest lucru va fi posibil dacă va fi gata studiul. Apoi, Colegul, colega noastră, Lara Comi, um, s-a dus pe teren, ca să spunem așa. Nu este, nu este o vizită oficială a Comisiei IMCO, um, pentru că nu există nu, nu e necesar să existe o anumită motivație dacă cineva dorește să meargă să vadă care e situația la fața locului. Mulțumim pentru invitație. Uh, Uh, vom uh, face așadar o vizită organizată la Textile Industries și sunt curios ce vom vedea. Mă bucur că sunt uh, opt membri care ni se alătură și vom putea așadar studia puțin care e situația în nordul Italiei în industria textilă. Este vorba doar de o vizită de două zile, nu e foarte mult. Nu în cele din urmă, studiul întregii tematici, aș vrea să vă informez despre un proiect care este finanțat de Uniunea Europeană. Este numit BRIDGE, Bridging Radio Frequency Identification, și este un proiect special în acest moment pentru identificarea um, traseului pe care l-a avut produsul, de la țara de origine până la, la punctul în care a ajuns. Pentru că se pot scana codurile de bale, bare și uh, se primește imediat uh, toată informația existentă despre produsul respectiv pentru că în cele din urmă uh, informația este atât de multă încât nu se poate include totul pe o etichetă. Uh, dar fiecare va constata ce este important sau nu să știe. Și nu în cele din urmă a fost și uh, propunerea comisiei și cred că în curând vom ajunge la un consens în ceea ce privește introducerea fibrelor noi și certificarea acestora. Cred că noi, ca politicieni, trebuie să folosim această posibilitate de a îmbunătăți protecția consumatorilor pe viitor și poate putem începe cu textilele, de ce nu? Mă bucur că putem arăta oamenilor că, într-adevăr, lucrăm în sensul unei singure Europe, în sensul Uniunii Europene. Pentru moment, poziția în care ne aflăm, ne-am bucurat să auzim uh, sugestii. Uh, aceasta este situația de acum. Ne bucurăm să auzim sugestii. Vă mulțumim. Nu cred că am uh, auzit până acum un raportor care să uh, menționeze comisia în ultima propoziție din prezentare. Cred că dumneavoastră și raportorii din umbră va trebui să vedeți cum uh, acționați de acum încolo, cum uh, veți aborda uh, chestiunile legate de această temă, dacă le veți aborda separat sau veți avea o abordare globală. pentru că presupun că uh, se dorește avansarea acestei directive cât mai curând. Mulțumim frumos, ne-a, uh, ne-a bucurat mult ce ne-ați spus. Am fost și serios când am spus toate aceste lucruri. Doamna Comi are cuvântul. Vrei ringrațiare anche i relatori Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, cu care am cooperat foarte bine. Propunerile care ne-au fost prezentate de către raportor, de domnul Manders, sunt numeroase și de foarte bună calitate. Ceea ce este și mai important este că toate sunt uh, foarte bune, pentru că sectorul textilelor are de-a face cu multe domenii, domeniul uh, comerțului și există și aspecte ce au de-a face cu protecția consumatorilor. Obiectivul fiind selecția domeniilor pe care va trebui să le abordăm și care trebuie să aibă legătură cu protecția consumatorilor și cu simplificarea procedurilor, în special pentru noile fibre. Este un lucru care face legătura practic între fabricanți și consumatori. Aceasta este partea ce se referă mai degrabă la aspectul economic. Referitor acum la etichetare și la prezentare, aceasta trebuie să fie deja obligatorie. În Italia este deja în vigoare această obligatorietate și asta înseamnă că pe etichetă trebuie să spunem cum trebuie să avem grijă de obiectul respectiv și aceasta prin utilizarea pictogramelor. Pictograme care sunt uh, gestionate în mod independent de fiecare stat membru. O altă chestiune pe care ar trebui să o abordăm, pentru că ar trebui să ajungem la o anumită autonomie în acest sens. Din studiile pe care le avem, se pare că în Italia costul de întreținere a textilelor este inclus în prețul materialului în sine. Există și un alt aspect în afară de acestea, și anume utilizarea anumitor substanțe în aceste materiale. Revenim aici la o chestiune foarte complexă care are de-a face cu directiva RICI. Bineînțeles, RICI este o directivă care trebuie respectată în Uniunea Europeană, însă ce se întâmplă cu materialele și țesăturile care sunt importate și care vin, de exemplu, din China? Ar trebui ca acest principiu al respectării directivei RICI să fie aplicat în mod transversal pentru produsele din interiorul Uniunii Europene, dar și pentru produsele care vin din afară, în special din China. Deci să fim riguroși și să blocăm toate produsele care nu respectă caracteristicile uh, necesare impuse prin directiva RICI. E un lucru cu care nu sunt de acord uh, toate statele membre, pentru că în anumite state membre nu se acordă destulă atenție directivei RICI. Un alt element important, în special pentru țara mea, e acea etichetă Made in, fabricat în. Aceasta este important și pentru micile companii artizanale, nu doar pentru cele mari, pentru că este un concept de calitate care este impus și de asemenea și de siguranța produsului. Doamna Muscardini, colega noastră care lucrează de ani de zile asupra acestei chestiuni a locului de origine de fabricație, a arătat că deseori acest made in se bazează pe locul final de fabricație. Însă noi cred că ar trebui să ne centrăm asupra locului unde a fost produs materialul, unde a fost produsă țesătura, pentru că aceasta nu trebuie, nu trebuie văzută ca un produs absolut diferit față de produsul final. De exemplu, un produs care este făcut în Germania sau în alte țări poate căpăta această etichetă made in Germania, de exemplu, dacă țesătura respectivă vine dintr-o altă parte, de exemplu din China. Deci, cred că ar trebui să analizăm produsul final în ansamblul său și uh, țesătura utilizată ar trebui să fie fundamentală pentru a vedea care este țara de origine. Iar definiția țării de origine ar trebui să implice că acel produs a fost creat în cadrul Uniunii Europene sau în țara care este menționată. Dacă aceasta implică anumite probleme pentru multinaționale care utilizează procesul de externalizare a producției lor, atunci va trebui să vedem cum putem gestiona aceste situații. Pentru că obiectivul final ar fi acela de a avea o indicație de origine a fabricației la 100% și vorbim despre mărimi. Am descoperit un lucru foarte interesant. Săptămâna trecută, în Italia, m-am întâlnit cu un responsabil care îmi spunea că măsurile, în special pentru îmbrăcămintea feminină, se schimbă în funcție de perioada de criză sau de creștere economică. De exemplu, într-o perioadă de criză, măsura 40 devine 42 și invers se poate schimba și în sens invers în perioada opusă. Și trebuie să recunosc că, într-adevăr, așa este psihologia noastră, pentru că noi, femeile, atunci când cumpărăm îmbrăcămintea pentru noi, simțim această diferență. Și toate marile case de haute couture utilizează aceste lucruri. Femeia are nevoie să se simtă bine, să se simtă bine în pielea ei și iată de ce 42 poate deveni 40 în anumite situații. Este o tehnică, o tactică, să zicem, destul de utilizată, așa că etichetarea măsurilor va reprezenta o adevărată bătălie pentru noi, pentru că există o problemă de marketing aici utilizat de fabricanți. Bineînțeles că această etichetă nu poate cuprinde toate informațiile necesare, nu poate deveni o adevărată enciclopedie. Însă trebuie să fim conștienți și de faptul că nu toți cetățenii europeni înțeleg atât de bine engleza sau franceza. Deci dacă am reduce eticheta doar la una din cele două limbi, aceasta ar putea reprezenta o problemă. Propun să menținem un multilingvism și să prevedem, de exemplu, etichete pe care am putea tăia, așa că consumatorul până la, până la urmă are toate indicațiile, toate substanțele care sunt utilizate pe acea, pe acea etichetă, lucruri care sunt importante pentru cel care cumpără, pentru că poate duce la probleme de alergie și așa mai departe și până la urmă putem prevedea etichete care pot fi îndepărtate cu ușurință. și există anumite produse, de exemplu, în special uh, în uh, îmbrăcămintea sportivă, unde aceste etichete sunt, uh, pot deranja și ele pot fi eliminate. Aș vrea să vă mulțumesc acum pentru datele care ne-au fost oferite, pentru că sunt informații care ne permit uh, să ne simțim încurajați, susținuți pentru a merge mai departe. Comisia pare să vrea să se limiteze la noile fibre, însă sectorul textil este unul dintre cele mai importante din economia europeană și de aceea cred că este pe de altă parte un sector foarte apropiat de, de inima consumatorilor. Și cred de aceea că vizita noastră în Italia peste două săptămâni va fi una foarte interesantă. Mulțumesc, doamna Charles de Mose. Også tak til dig. Mulțumesc. Și mulțumesc uh, colegului nostru pentru această prezentare foarte <clears throat> interesantă. Aș vrea să încep prin a spune că propunerea comisiei uh, nu pune probleme din punctul nostru de vedere. Pare foarte logic să simplificăm lucrurile. Sunt de acord că ar trebui să extindem domeniul de aplicare al propunerii și să includem uh, așa numitul care labeling. Se pune doar întrebarea dacă noi suntem aceia care putem veni cu cea mai bună soluție în acest sens. Cred că este foarte important ca atunci când consumatorul cumpără un articol de îmbrăcăminte să poată citi în propria limbă ce fibre textile există în acel produs. Și nu m-ar deranja chiar deloc uh, să facem o listă lungă în diverse limbi dacă această listă uh, este atașată uh, la respectivul articol de îmbrăcăminte și poate fi uh, desprinsă ulterior. Cred că punctul de pornire trebuie să fie ceea ce este bine și bun pentru consumator. Trebuie să ne gândim la binele consumatorului. În același timp, apar fibre noi pe piață, cu noi denumiri, cu noi descrieri și am vrea să existe armonizare în toate limbile uh, pentru acești termeni să existe uh, armonizare, sigur, și pentru fibrele deja cunoscute, cele vechi, dar uh, și pentru cele noi. În mod clar, uh, aceasta trebuie să fie uh, o cerință obligatorie, și anume să existe informații despre modul de spălare, dar la fel este necesară prezența informației despre producător. Încercăm să evităm situații uh, în care uh, un produs are, de exemplu, pe etichetă numai uh, curățare ecologică. De fapt, s-ar putea spune mult mai mult de atât și am putea să avem grijă ca informația de pe etichetă să nu inducă în eroare și ceea ce are caracter obligatoriu chiar să aibă în realitate caracter obligatoriu. Dacă există reziduri de substanțe chimice periculoase sau substanțe periculoase uh, prezente în uh, materialul respectiv, consumatorul trebuie să știe acest lucru. Uh, și uh, o altă chestiune este cea legată de mărime. Sigur, dacă putem uh, face ceva în acest sens, ar fi bine, pentru că este o chestiune sensibilă. Uh, noi, de exemplu, folosim standardele europene. Eu um, port măsura 36, dar îmi cumpăr haine italienești. și dacă sar de la 40 la 42 sau poate la 44, s-ar putea să mă supere puțin acest lucru. Așadar, cum s-ar putea armoniza uh, modalitatea de mm, numerotare a mărimilor? Pentru că trebuie să existe niște standarde clare pentru măs- măsura mă- mărimea 42, de exemplu. Și dacă vrem ca consumatorii să cumpere pe internet, uh, acest, aceștia trebuie să se poată baza pe informațiile privitoare la mărime. Nu pot exista variații. Să vedem dacă putem include acest lucru în textul directivei. Ar putea fi util. Și apoi uh, am putea să privim mai îndeaproape această chestiune legată de mărime. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult uh, eforturilor depuse, mulțumesc secretariatului pentru eforturile depuse. Uh, am aici un document referitor la descrierile mărimilor și voi discuta cu raportorii din umbră, pentru că se pare că această chestiune deja a fost un punct abordat. Vreau doar să amintesc colegilor că discutăm de uh, directiva legată de denumirile textilelor și nu de cele ale articolelor de îmbrăcăminte. Așadar, ne referim la materiale textile. Așa că, doamna uh, raportor, trebuie să ne dea un, uh, o opinie în ceea ce privește materialele textile în ceea ce privește etichetarea articolelor de îmbrăcăminte, sigur, parte din informația referitoare la materialul textil este inclusă. Așadar, vreau să vă rog să fiți puțin prudenți și să nu amestecăm lucrurile, pentru că propunerea pe care o avem acum în față se referă la materiale textile. Dar și eu vreau să spun același lucru, mi-ați luat-o înainte și eu am avut sentimentul că acest raport uh, a pierdut puțin uh, direcția principală și în ceea ce privește uh, industria textilă din Italia, cunosc problemele și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să abordăm aceste chestiuni, dar ele nu fac obiectul propunerii de față. Sunt de părere că trebuie să ne concentrăm la ce avem în documentul de față, nu să discutăm uh, mărimile sau uh, proiectul Bridge, pentru că acest proiect se leagă foarte mult de protecția datelor și cred că în acest fel doar complicăm lucrurile îngrozitor de mult. Și vreau să vă rog să ne um, rezumăm la esențial și să rămânem la subiect. Nu mă poate convinge nimeni de ce uh, trebuie să se mărească, să se lărgească domeniul de aplicare al acestei directive. Uh, domnul Schwab și apoi vor urma și alți vorbitori. Mulțumesc foarte mult! Uh, vreau să fac și eu o referire și anume vreau să pun uh, o întrebare legată de etichetare. Cei din industria textilă s-ar bucura dacă ar avea un uh, regim similar cu cel din industria pentru jucării, de exemplu pentru că acest lucru ar fi bun nu numai pentru producător, ci util și pentru uh, vânzător. Dacă ar putea să se stabilească la nivel european criterii clare uh, și uh, se salută și proiectul RICI, pentru că, cel puțin în acea directivă, uh, sunt criterii foarte clare care trebuie să îndeplinite din punct de vedere al sănătății etichetarea ar trebui să se folosească de aplicarea RIGI. Și colega noastră a discutat despre um, țara de origine. Acest lucru ar fi uh, relativ simplu, dar deja ne ocupăm de mult de acest lucru. Întrebarea se pune cât la sută din produsul respectiv a fost produs unde, în ce țară și dacă se poate pune pe etichetă această informație. Pentru că apare o etichetă care spune Made in Europe și ă, s-ar putea ca această etichetă să fie de ajutor cumpărătorului atunci când selectează produsul. Uh, acest lucru însă ar fi posibil numai dacă, să spunem, 60% din produsul respectiv a fost produs în Europa, sau cel puțin 60%. Apoi uh, trebuie să ținem cont de faptul că există substanțe sau uh, materiale textile care se importă pentru producerea articolului respectiv, pentru o marcă anume, să zicem Marks Spencer. Și aceștia folosesc materiale textile asiatice și uh, vând toate aceste produse ca fiind o marcă europeană. De a, uh, acest lucru ar trebui să li se explice consumatorilor. Aceștia ar trebui să știe că materialele textile pe care le poartă sunt sigure din punct de vedere al sănătății, că nu cred că acest lucru este mult mai important decât uh, mărimea hainei respective. Mulțumesc! Domnule președinte, vreau să mă refer la conținutul directivei. Din punctul meu de vedere, introducerea acestor noi fibre um, este un punct foarte important din directivă și cred că în uh, acest context se îmbunătățește și uh, securitatea produsului respectiv. Pentru că aceste uh, fibre noi apar mult mai repede pe piață, având în vedere că crește capacitatea de inovație. Sigur că celelalte chestiuni ridicate, securitate, mărimea produsului respectiv și așa mai departe. Alții au făcut referire la uh, folosirea muncii ilegale a copiilor, de exemplu, pentru producerea acestor articole. Cu siguranță că uh, toate aceste lucruri nu sunt legate în mod direct de propunerea de directivă pe care o avem noi în față și aș vrea să propun să avem o abordare uh, flexibilă, să încercăm să construim un sistem flexibil uh, care poate fi utilizat pe piața internă. Și cei care vor uh, acest lucru să aibă acces la informația respectivă. Așadar, ne putem propune și acest lucru în ceea ce privește mărimea. Uh, putem discuta de standardul propus de tine, Malcolm, eu, de exemplu, port mărimea 40, dar nu știu dacă este mărimea <laughs> colegei mele, dacă e una și aceeași măsură. Așadar, aș vrea să urez mult succes raportorului în următoarele demersuri. Mulțumesc! Vroiam să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Well, ați dori să ne spuneți uh, care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Da, din partea noastră am vrea să accentuăm faptul că este vorba de o simplificare. Uh, Comisia a propus acest regulament pentru a putea simplifica cadrul legislativ existent și Comisia este deschisă uh, la dezbaterile referitoare la etichetare. Am sugerat să facem acest lucru în mod separat, să separăm puțin acest aspect de directiva în discuție și uh, sigur că salutăm uh, efectuarea studiului, așteptăm cu interes uh, rezultatele acestuia. Dacă vă interesează, vă pot da unele informații actualizate. Am lucrat uh, foarte bine cu statele membre și uh, Comisia și președinția suedeză credem că această chestiune este importantă pentru statele membre și am ajuns la o bază bună de discuție în Parlament. Nu există diferențe majore față de propunerea Comisiei. Cea mai mare diferență apare în uh, anexa 8, este o chestiune de ordin foarte tehnic uh, și anume cea legată de clarificare, claritatea textului. Mulțumesc. Domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. chestiunea pe care ați ridicat-o în ceea ce privește domeniul de aplicare, când am avut această discuție cu raportorii din umbră, am văzut ce s-a propus și, din câte am înțeles eu, nu au existat aspecte negative foarte multe pe marginea propunerii dar concluzia grupului de lucru a fost că avem acum uh, oportunitatea să avem șansa să îmbunătățim cadrul legislativ la nivel european. Aceasta a fost concluzia uh, întâlnirii cu raportorii din umbră. Și, de asemenea, am discutat și cu Comisia și și ei uh, văd lucrurile cam în același mod. Și suntem de acord cu ceea ce avem pe masă acum și pe viitor se vor uh, înainta și alte propuneri în ceea ce privește etichetarea. Poate că este deja destul ce avem acum, dar uh, am căzut de acord să adunăm informații, să vedem ce se poate face și ce putem arăta uh, cetățenilor europeni, care ar fi avantajele pieții europene. Și concluzia finală a fost că, pe baza informațiilor pe care le vom obține împreună cu Comisia, vom anunța că, într-un anumit interval de timp, uh, se va începe cu etichetarea. Dar, deocamdată, vrem să ne folosim de această șansă să arătăm cetățenilor că Uniunea Europeană și Parlamentul European se preocupă de îmbunătățirea cadrului legislativ. Cred că de aceea am și fost aleși. Așadar, aceasta a fost concluzia uh, pe care au împărtășit-o toți raportorii din umbră. Sigur că este o chestiune complexă. Sigur că dacă lărgim cadrul, lărgim domeniul de aplicare, chestiunea poate deveni cât de complexă posibil în ceea ce privește uh, Made In, așa cum uh, propusese Lara. Uh, săptămâna viitoare, în mini-plenară, se va lua poziție în această chestiune și vom vedea ce se întâmplă mai departe cu această întrebare foarte specifică. Și cred că vom ajunge până la urmă la un raport foarte bine structurat. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în ceea ce privește calendarul, care sunt așteptările dumneavoastră pentru studiul care a fost deja adoptat de coordonator, deci acesta va începe acum. Vrem să știm care este programul pentru acesta. Aveți deja un calendar orientativ pentru prima propunere? Într-adevăr, concluzia mea a fost că vrem să știm în primul rând despre ce vorbim, pentru că e foarte frumos să facem tot felul de declarații fără să avem expertiza necesară. Deci concluzia la întâlnirea cu raportorii din umbră a fost că ar trebui să așteptăm până când experții se vor pronunța și vom avea studiul necesar. Și aceasta va fi probabil la începutul lunii ianuarie. Vom vedea cu administrația dacă putem grăbi un pic lucrurile și dacă putem vota la um, mini-plenara a doua din martie. Cred că acesta este un calendar destul de acceptabil, pe care l-am acceptat cu toții. Dacă doriți, putem să prezentăm un calendar orientativ, dar înainte de aceasta ar trebui să analizăm studiul făcut. Foarte bine. Vom face acest lucru și așteptăm să auzim și concluziile dumneavoastră și ale vizitei pe care o veți organiza. Doamnelor și domnilor, terminăm în felul acesta ordinea de zi pe ziua de astăzi. Urma acum o întâlnire a coordonatorilor cu ușile închise. L avem de asemenea pe domnul Borham de la Digimark care va vorbi în legătură cu chestiuni legate de comitologie, așa că aș vrea să rog pe toată lumea, în afară de coordonatori, să părăsească sala și după aceea vom începe cea a doua parte a ședinței noastre. Vă mulțumesc foarte mult și mâine dimineață vă aștept pe toți la ora 9 pentru cea de-a treia întâlnire a noastră. Avem elemente foarte importante pe care trebuie să le discutăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră.